un lucru nou, a trebuit să ne găsim locul. Uh, global vorbind, lucrurile s-au petrecut în mod uh, mulțumitor și uh, o să închei cu două remarci. Fundația Europeană pentru Formație de la Torino este o structură mică, dar care joacă un rol uh, important uh, pe lângă țările partenere, pentru care o experiență tehnică acumulată de-a lungul anilor și pentru că este independentă de finanțatori chiar uh, dacă avizul său trebuie să fie uh, luat în considerare pentru finanțarea unor programe de asistență, însă putem să lucrăm independent uh, de Banca Mondială și de alți donatori. În felul acesta, fundația și-a găsit locul meritat grație expertizei sale și un al doilea element de concluzie, acesta a fost scopul reformării regulamentului în 2008, să se deschidă domeniul de formare profesională naționale dezvoltării capitalului uman și anume învățământul, formarea, dar și ocuparea forței de muncă și, desigur, antreprenoriatul, pentru că o formare care nu ajunge la noi locuri de muncă poate să fie importantă din punct de vedere de, de, de cultural, dar nu te hrănește. Dau uh, cuvântul celuilalt uh, Uh, participant. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să fac o lămurire. Ați spus că am fost înlocuit când m-ați prezentat. Sper să nu înțelegeți greșit. Uh, poate <laughs> credeți că uh, din lipsă de eficiență am fost înlocuit. Intervenție fără microfon. Adevărul este, așa cum bine știți, mă lasă, domnul președinte, nu am acceptat, am refuzat uh, oferta amabilă a Comisiei de a-mi uh, duce mai departe, de a renoi uh, contractul. Bun. Am uh, întocmit uh, câteva rapoarte scurte. Raportul meu de încheiere, în numele mai trei pagini, sper că l-ați primit cu toții. Pentru mine, relația cea mai critică, să spunem, cu ETF a fost uh, în ultimul an al mandatului meu la momentul evaluării. Bineînțeles, au mai existat și alte valori <laughs> externe înainte, dar uh, aceasta a fost foarte importantă, critică, aș putea spune, pentru că mandatul organizației s-a schimbat acum trei ani, deci pentru momentul la care a avut loc. După cum știți, uh, mandatul s-a schimbat semnificativ acum trei ani iar uh, uh, și contextul era altfel. Uh, intervențiile organizației în Africa de Nord, după cum știți, și contextul politic s-a schimbat. Deci, vreau să, dacă îmi permite să vă citesc concluziile mele. Evoluțiile din sudul Mediteranei, Mediteranei reprezintă o provocare pentru ETF în ceea ce privește capacitatea de a se adapta contextului nou, dar această provocare reprezintă și o ocazie extraordinară pentru ca fundația să devină mai cunoscută și mai importantă în regiune. Considerăm că această evaluare externă este foarte benefică pentru ETF și în ceea ce privește desfășurarea mandatului său cu privire la relațiile externe ale Uniunii Europene, mai ales cu țările din Nordul Africii singurul obiectiv al ETF pe care nu am putut măsura în această evaluare în mod credibil îl reprezintă uh, consolidarea capacității uh, și nevoia reformelor, care este un aspect foarte important pentru țările arabe care trec acum într-o perioadă de tranziție către democrație. Prioritățile sociale, combaterea șomajului în, în rândul tinerilor, uh, potrivirea instruirii la nevoile pieței și, în linii mari, dezvoltarea capitalului de resurse umane necesită asistență tehnică eficientă pe termen lung care să aducă rezultate vizibile de pe termen scurt. Posibilitățile de acțiune pentru ETF ca donator internațional uh, se prezintă acum foarte clar și astfel uh, putem avea o agendă de planificare și punere în aplicare pentru aceste țări. Nicio evaluare nu este perfectă. Uh, valabilitatea și diferă în funcție de metodologie și instrumentele de uh, colectare a datelor și de cercetare. Această evaluare nu face, nu reprezintă o excepție, dar evaluările atât la nivel intern cât și extern uh, devin un instrument din ce, eh, ce mai important în contextul noilor provocări cu care se confruntă ETF, nu, nu doar eh, în ceea ce privește răspunderea, ci ca un instrument de diagnostic, diagnosticare care să ducă la inițiative pentru îmbunătățirea fundației eh, în toate domeniile de, de funcționare, dar și mai ales în ceea ce privește relevanța față de nevoile beneficiarilor. Iată de ce considerăm că este foarte important ca această organizație uh, să, se, să existe o relație foarte clară între valorile interne și externe și că această relație să decurgă cât se poate de normal. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Mahajatie, mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri cu ETF eu am unele semne de întrebare cu privire la unele aspecte din documentele pe care le-am primit și cu privire la prezentările care ne-au fost făcute. Bineînțeles, am luăm notă de dorința noastră de promovarea capitalului uman, a resurselor umane și de experiența dumneavoastră care este folosită pentru consolidarea sistemelor uh, de educație și de învățământ, dar am unele întrebări. În primul rând, bun, am văzut foarte limpede că vă ocupați de o strategie, dar aș dori să vorbim și despre miezul lucrurilor, despre fond. Care sunt sfaturile dumneavoastră în sectoarele de care vă ocupați? Eh, care sunt sfaturile noastre la nivel de, de fază de anticipare? Fiindcă dacă faceți mai o, o radiografie a faptelor în, în cadrul evoluțiilor pentru care ne pregătim uh, până în 2020, ce, anti- care sunt, ce anticipați că se va întâmpla uh, cu generația tinerilor în țările de care vă ocupați? Știm că în același timp ne vom confrunta cu o uh, creștere a competențelor. Și ce sfaturi dați dumneavoastră în ceea ce privește reformele, reformele referitoare la formare și învățământ? Așa cum spuneați și dumneavoastră, am asistat uh, la uh, revoltele, la primăvara arabă, dar uh, dumneavoastră ați putea să ne spuneți mai clar ce înseamnă o reformă a învățământului și o reformă a formării profesionale care să răspundă așteptărilor acestor popoare, dar uh, și uh, noilor relații care se vor țese între Europa și uh, aceste popoare care sunt vecine Europei. Iar a treia întrebare, ce preconizați dumneavoastră, ce estimări aveți în ceea ce privește de consolidarea legăturii între formare și eh, piața muncii? Aș dori mai multe informații cu privire la aceste aspecte. Vă mulțumesc. Domnule Sărcas. Mulțumesc, domnul președinte. Am avut prilejul de a discuta cu domnul Mezie acum câteva săptămâni foarte folositor, după părerea mea. Și când m-am deplasat la Torino, m-a surprins paradoxul care se manifestă câteodată în Uniunea Europeană, și anume că există instrumente foarte folositoare uh, dar, iar aici vreau să adresez o întrebare oaspeților noștri. Deci avem aceste instrumente folositoare care nu sunt folosite cum trebuie, cât ar trebui și nu obținem rezultatele pe care le-am putea obține. Deci noi suntem într-un moment de răscruce acum pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește relațiile cu vecinii săi și uh, posibil noi membri ai clubului nostru. Uh, și iată că avem acest instrument care ar putea să să facă față multor uh, doleanțe ale acestor țări în ceea ce privește generația tinerilor și iată ne întâlnim, uh, iar aceste, aceste instrumente există în acest oraș minunat care are însă în continuare probleme de infrastructură în ciuda importanței strategice a acestei organizații. clar, nu pot să vă cer să, de, să, să dezvăluiți prea multe eh, secrete, dar eh, mai ales persoane care a plecat, dar ce, ați simțit dumneavoastră că acest instrument foarte bun mm, se folosește prea rar, prea puțin, mai ales dacă ne gândim la ce potențial are de a aduce foarte multe beneficii acestor țări. Bun, a doua întrebare. Uh, Acest proces necesită, bineînțeles, o perioadă de, de legitimare, de, e nevoie de sinergie, am vorbit despre procesul de la Copenhaga, ar trebui să e, din acest, acest angajament să fie unul mult mai vast în ceea ce mă privește pe mine. Uh, Și cred că ar trebui să ne aplecăm asupra acestui subiect mai mult în Uniunea Europeană. Noi nu suntem o insulă în această lume globalizată. Suntem o insulă care este legată de restul lumii prin punți comerciale, de comunicare și așa mai departe. Iar, iar pe viitor statutul de insulă va deveni din ce în ce mai puțin important și dacă suntem uh, înconjurați, să zicem așa, de acest ocean de sărăcie, lucrurile nu vor fi bune nici, nici pentru noi. Dacă ne uităm ce se întâmplă de pe, pe cealaltă mare al Mării Mediterane, dăm seama că acolo uh, ne paște pericolul. Uniunea Europeană se mândrește cu faptul că este a, a, uh, autosuficientă, dar la nivel internațional a, noi suntem un jucător care trăiește în interdependență. Deci, dacă ne uităm la situația uh, actuală, vă întreb dacă trebuie revizuit uh, mandatul uh, ETF după 2008, dat fiind că ETF își desfășoară activitatea în acea parte a lumii. Eu nu sunt neapărat un expert în domeniu, doamnă președinte, dar eu mă întreb că uh, evaluarea agențiilor, mă gândesc că evaluarea agențiilor noastre devine din ce în ce mai importantă și eu cred că agențiile nu uh, se bucură de toate avantajele pe care ar trebui să le aibă. Pe de-o parte, oamenii cred că Uniunea Europeană nu e decât o piață și nu înțeleg de ce Uniunea Europeană uh, se ocupă de chestiuni care pe termen scurt nu sunt legate de piață și după mine această abordare este una uh, miopă uh, și neîndreptată către viitor și nu oamenii aceștia nu cunosc bine ETF-ul. Eu o să citesc îndeaproape documentul pe care l-ați uh, înainte, dar ar vrea să întreb pe domnul Mezie dacă dacă ar putea să vadă dacă influența și eficiența agenției ar putea fi sporită. Doamna Beres, mai dorește cineva să ia cuvântul? Deci vă dau, dau cuvântul oaspeților noștri. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva elemente de răspuns. Sigur, întreba, între, chestiunea este foarte complexă. Fundația Europeană are realitatea sa, sunt 115 persoane, au 80 uh, de experți care se ocupă de 30 de țări și forța sa de intervenție este totuși destul de redusă. Trebuie să fim realiști în legătură cu capacitatea sa de intervenție uh, în ansamblu țărilor uh, implicate. În ceea ce privește întrebarea legată de anticipare, uh, doamna Mora, sigur, regăsim aceleași probleme ca și în interiorul Uniunii Europene când ne gândim la ce țări, uh, la ce uh, meserii vor prevala în 2020, trebuie să vedem ce tip de parteneriat, de complementaritate economică dorește Uniunea Europeană să construiască cu țările din sudul Mediteranei sau din estul Uniunii Europene. Și așa cum ați subliniat, complementaritate prin relocarea uh, industriilor, prin turism, ce tip de parteneriat uh, putem construi. Toate acestea au un impact mare asupra ocupării. Cât despre uh, meseriile uh, din aceste țări în 2020 s-a făcut uh, o evaluare pentru 2000 uh, 2025 va trebui să uh, creăm vreo 65 de milioane de locuri de muncă, 60 de milioane de uh, locuri de uh, muncă pentru Algeria, Su um, Tunisia, Egipt, știind că 60 până la 80% din locurile de muncă sunt aceleași ca astăzi. Uh, vor exista întotdeauna profesori, uh, uh, infirmieri, uh, constructori. Nu vom asista la transformări spectaculoase ale pieței muncii, sigur, și asta și în sudul Mediteranei, însă trebuie noi competențe. Oare noile competențe legate de tehnologia Uh, formării și comunicării. Există tot felul de modalități de a coopera, acestea se transformă. Oare aceste competențe uh, vor fi dobândite prin uh, studii mai îndelungate, de mai mulți ani? Nu știu. Exemplul Tunisiei ne arată, din păcate, Uh, că sunt tineri cu BAC plus 6, BAC plus 8, uh, care uh, nu au loc de muncă. Chiar dacă vorbim de piața muncii, trebuie să vedem că există piețe ale muncii pentru cei din construcții. Piața nu este aceeași cu piața medicilor sau a infirmierilor. Pentru multe meserii, o abordare teritorializată este foarte importantă și când spun teritorializată este pentru a lega dezvoltarea economică care creează uh, locuri de muncă și meseriile de pe teritoriul uh, țării respective. Visul uh, fiecărui tunisian cu o diplomă de învățământ superior este să devină funcționar cum poate să contribuie la dezvoltarea activității pe teritoriul de origine? E bine, asta pune problema de unde și importanța acestei mize a teritorialității. Suntem obligați în cadrul Uniunii Europene, dar și în aceste țări unde tinerile generații sunt foarte numeroase din punct de vedere demografic, Trebuie să regândim uh, sistemul de învățământ. Nu poate să rămână un sistem de învățământ și de formare similar cu cel care a existat timp de 30 de ani. Cât uh, despre legătura uh, formare și locul de muncă și aici trebuie să integrăm formarea pe tot parcursul vieții. Nu numai formarea inițială este importantă, nu aceasta va garanta uh, pe timp de 40 de ani de viață activă uh, competențele care sunt uh, necesare. Cât despre legitimitatea fundației, ea este reală, ea este recunoscută de mari finanțatori și, și anume Banca Mondială, agențiile de dezvoltare din aceste țări. Uh, intervențiile multiple nu sunt ușor de coordonat și e nevoie de ingeniozitate uh, la nivelul experților din agenție pentru a-și găsi locul lor. Răspunzând întrebării dumneavoastră, cred că mandatul, mandatul fundației, așa cum uh, este definit de regulament, este pertinent și adaptat. Poate că ceea ce lipsește, dar asta este o altă chestiune, lipsesc uh, finanțările globale pe care Uniunea Europeană le aduce nu uh, fundației, ci țărilor partenere. Dacă luăm uh, țările din Maghreb, s-a făcut o reciclare a creditelor care era avută în vedere înainte de primăvara arabă, a crescut în mod sensibil asistența comunitară acordată acestor țări. Aș dori să spun că uh, există critici la adresa organizațiilor internaționale care oferă asistență tehnică țărilor uh, în curs de dezvoltare și subdezvoltate. Acestea sunt acuzate că încearcă să transplanteze instrumente sofisticate pentru a reforma învățământul în special învățământul profesional și formarea în acele țări. Acestea fiind spuse, aș zice că Uniunea Europeană de-a lungul anilor a dezvoltat două instrumente uh, care nu sunt așa de sofisticate de punere în aplicare. Cadrul european de calificări este unul acesta devine sigur un cadru național de calificări atunci când se pune în aplicare într-o țară și în al doilea rând uh, instituția partenerilor sociali. Sunt uh, primele două strategii și instrumente pe care ETF încearcă să le aplice în uh, majoritatea țărilor beneficiare. Și acest lucru este valabil și pentru țările nord-africane. Întrebarea legată de creșterea uriașă de competențe și aptitudini de înalt nivel poate să fie parțial uh, adevărată în aceste uh, țări. Uh, așa cum a spus colegul meu și cei care pot să așeze strat după strat cărămizile sunt extrem de uh, importanți ca și calificare. Sperăm că uh, vom fi însă suficient de realiști să avem rezultate pentru dezvoltarea uh, capitalului uman în aceste țări și să facem acest lucru în mod eficient. O altă problemă care este foarte critică este posibilitatea ETF de a dezvolta capacități în aceste țări, capacități umane pentru elaborarea de politici, pentru uh, învățământul prof, uh, profesional și formare, corelând locurile de muncă cu programele de învățământ. pentru că am evaluat uh, instituția partenerilor sociali și o prețuiesc, aș spune, aș dezvălui o realitate în țările în curs de dezvoltare și subdezvoltate în legătură cu parteneriatul social. În întâlniri strategice, ceea ce se întâmplă de obicei este faptul că reprezentanții guvernamentali domină discuțiile, angajatorii nu spun prea multe și acest lucru va afecta cu siguranță rezultatul muncilor. Așadar, o acțiune extrem de importantă în acest caz și a fost pusă în aplicare într-o serie de state subdezvoltate este să formăm pe angajatori să participe în aceste întâlniri uh, în mod um, efectiv și eficient și să-și articuleze foarte bine cerințele, astfel încât parteneriatele sociale să dea rezultate și să fie eficiente. De aceea este nevoie de această corelare optimă între furnizori și realitățile pieței muncii. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua intervenție, cred că răspunsul meu, ultima parte a raportului, în concluzie, acord foarte mare importanță evaluării ETF. Nu atât ca un instrument de responsabilitate. Acest lucru, după părerea mea, este secundar. Funcția prioritară a unei evaluări este să aibă capacitatea de a diagnostica de a sublinia eșecurile, utilizările greșite, uh, feedback pe parcursul dezvoltării uh, desfășurării unui uh, proiect și nu numai la finalul acestuia. Președinta nu ne rămâne decât să vă mulțumim. Domnul Mezier, o să vă revedem aici sau la Torino. Și domnul să vă mulțumim pentru acest bilanț al activităților. Uh, eu care am fost la Torino îmi dau seama că este vorba de o agenție uh, prețioasă care contribuie la Uh, dinamism și asta datorită uh, președintelui său și a celor care lucrează în această uh, fundație. Este unul dintre instrumentele foarte prețioase pentru ca dialogul social să fie avut în vedere în ansamblul dezbaterilor pe care le purtăm. Din punct de vedere al corelării între Comisia Europeană și agenții. Putem să îmbunătățim lucrurile la nivelul Parlamentului European pentru ca această expertiză să se regăsească ulterior ca bază a lucrărilor, activităților practice și eu, în ceea ce mă privește, voi proceda astfel încât această a doua parte a mandatului să însemne o multiplicare a ocaziilor. Atunci când un studiu a fost făcut de unul dintre, una dintre agențiile care sunt uh, referenți pentru comisia noastră, să se poată să putem invita expertul care a dus la sfârșit, bun sfârșit acest uh, studiu. În felul acesta putem să valorificăm mai bine toată această activitate. Deci, mulțumesc, uh, vă urez succes în continuare. Uh, celuilalt membru, domnul Paleocrasas, la revedere. Am finalizat acest punct de pe ordinea de zi. Nu o să întrerupem ședința pentru mult timp, deci nu plecați din sală, experții sunt pe drum și uh, vom discuta raportul doamnei Harkin în câteva minute. Iată, doamna Harkin chiar a sosit. O să așteptăm uh, uh, puțin pentru că mi se pare că este corect uh, să îi așteptăm și pe ceilalți. Doamna Bauer este aici, dar lipsesc uh, domnul Darda și alții. O să așteptăm încă câteva momente ca ei să sosească. <coughs> Euh, et puis se fera venir euh, Madame Cornelis. O să începem. Nu o să mai așteptăm pe doamna Cornelis, să nu putem să prelungim la nesfârșit așteptarea. Îmi cer scuze. Doamna Harkin, primul schimb de opinii pe raportul dumneavoastră în ceea ce este Fondul European de Ajustare la Globalizare, perioada 2014-2020. Înainte de a vă da cuvântul, reamintesc colegilor că, în ceea ce privește acest raport, purtăm discuții cu Comisia Agri și am încercat să ajungem la un acord privind uh, repartizarea uh, competențelor. Lucrurile par însă să fie mai complicate decât par, așadar, în momentul de față, nu știm care este repartiția competențelor între cele două comisii. Știm un lucru, Comisia Executivă a uh, redactat propunerea sa. Doamna raportor, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a porni de la cele spuse de dumneavoastră cu privire la discuțiile cu Comisia Agri, dați-mi voie la rândul meu să vă explic ce se întâmplă. Ne-am întâlnit cu raportorul Comisiei Agri, am încercat să ajungem la un acord, însă nu am reușit să-l atingem. La ședința coordonatorilor Comisiei Emplă am decis că vom solicita competența pe fond pentru acest dosar și că nu suntem de acord cu împărțirea competențelor cu Comisia Agri. De atunci ne-am mai întâlnit cu comisarul Andor și cu comisarul Cioloș cu raportorii, cu șefii celor două comisii parlamentare și cu toți ceilalți care ne-ar fi putut ajun, ajuta la atingerea unui compromis, dar uh, nici aceste ședințe nu au fost fructuoase. Am purtat o serie de dezbateri pe teme diferite, însă acordul nu a putut fi atins. Ca urmare a acestor ședințe am stabilit ca marțea aceasta să se organizeze o nouă, să se organizeze o nouă ședință a coordonatorilor, dar această ședință de marți a fost uh, anulată. S-a stabilit o nouă ședință pentru joi, dar și aceasta a fost anulată. Acestea sunt informațiile cele mai recente pe care le posed eu. Poate dumneavoastră, doamnă președinte, știți mai multe. Însă se pare că problema va fi adusă în atenția conferinței președinților. Vom discuta cu raportorii din umbră și vom uh, încerca să găsim o soluție, însă până în momentul de față se pare că această soluție e greu de atins. Comisia ne-a oferit uh, o misiune foarte dificilă. Sunt și eu membru supleant la Agri și dați-mi voie să vă spun că Comisia Agri nu este încântată de această propunere a Comisiei Europene. Uh, <laughs> Uh, se consideră că această propunere este un fel de cal troian care îi uh, permite Comisiei să încheie un acord cu Mercosur, care acord ar avea, bineînțeles, aspecte, ar avea consecințe negative asupra agriculturii, care agricultură mai apoi ar trebui să beneficieze de fondul de ajustare la globalizare. Comisia Agri dorește să rămână uh, competentă pe fond, însă, din păcate, lucrul acesta nu este posibil, cel puțin din punctul nostru de vedere. Argumentul Comisiei Agri este acela că peste 83% din uh, fondurile de ajustare la globalizare ar trebui să fie alocate agriculturii. Deci acesta este, acesta, acesta este, argum, acesta este argumentul solid al Comisiei Agri. Dar noi nu suntem, Comisia noastră, Comisia pentru Ocupare nu este de acord cu includerea fermierilor în această propunere, așa cum a făcut Comisia. Ei bine, cam aceasta este situația competențelor. Din păcate, din pricina acestor diferențe, nu am putut avansa pe, în cadrul eforturilor de redactare. A, tocmai de aceea nu pot să fac decât uh, câteva comentarii de ordin general. Îmi doresc ca această, acest fond să se adreseze și uh, independenților și persoanelor angajate cu contract limital, limitat. Uh, fermierii ar putea să fie excluși, asta deoarece nu putem neapărat evalua efectele globalizării asupra agriculturii, așa cum putem ef- evalua efectele globalizării asupra altor uh, sectoare economice. Oricum, propunerea mea este următoarea. Dacă se va ajunge la un acord, și dacă vom fi confruntați cu uh, fermieri care își pierd uh, locurile de muncă, atunci poate în cazurile excepționale EGF uh, ar putea să fie folosit pentru ameliorarea situației acestora. Însă EGF nu ar trebui să devine instrumentul principal pentru ameliorarea condițiilor fermierilor și cred că și Comisia Agri este de acord cu mine. De asemenea, susțin propunerea Comisiei cu privire la criteriile de criză neașteptate. Aceste criterii sunt uh, diferite de cele care se aplec, aplică în momentul de față și uh, Uh, care sunt aceste crize neașteptate din punctul de vedere al uh, Comisiei? Ei bine, spre exemplu, închiderea unei companii aeriene ca urmare a, unui nou, uh, a unei noi erupții vulcanice. Acesta este tipul de, de criză neașteptată care ar putea genera multe locuri de muncă pierdute. Și cred că din punct de vedere al solidarității nu putem decât sprijini această propunere. Uh, Apoi, în ceea ce privește circunstanțele excepționale, sunt întru totul de acord cu ele. Nu trebuie să vorbim despre 500 în 9 luni sau 500 în 4 uh, luni, ci ar trebui să ne referim la acele condiții regionale care au un efect mare asupra ocupării. Până în momentul de față, statele membre nu au folosit acest instrument atât de des pe cât ar fi putut să o facă și tocmai de aceea aceste noi criterii ar trebui să fie puse în aplicare. În ceea ce privește calendarul, e bine, acesta trebuie să fie rezolvat. Din păcate, cadrul pe care îl avem în momentul de față la dispoziție nu putem scădea uh, Uh, durata procedurilor. Nu am putea decât să cerem statelor membre să implementeze măsurile în momentul în care solicită aplicarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Există state membre care spun că nu au fondurile necesare pentru cofinanțare, însă e totuși vorba de state membre care au o responsabilitate vis-a-vis -vis de angajații lor. Uh, aceasta ar fi una dintre posibilitățile pe care le-am putea, le avem la dispoziție. Mai există și alte uh, opinii, printre care, dintre care cunosc una, și anume crearea unei rubrici uh, sau unei linii bugetare pentru Fondul European de uh, Ajustare la Globalizare. Doar prin această linie bugetară am putea accelera procedurile. Dar cam atât din partea mea, doamnă președinte, abia aștept să aflu comentariile colegilor. Vă mulțumesc. Madame Bauer, doamna Bauer și mai apoi domnul Dardea. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, vreau să încep cu întrebarea care încă nu și-a găsit răspunsul. Mă refer, bineînțeles, la scrisoarea pe care ați adresat-o dumneavoastră Consiliului. Răspunsul pe care l-am primit, scrisoarea de răspuns, a fost uh, absolut uimitoare din punctul meu de vedere. Consiliul spunea că, dată fiind uh, discuția pe care o avem în momentul de față cu privire la a ține sau nu cont de criză, nu face nimic uh, altceva decât să pericliteze discuția viitoare cu privire la fondul de ajustare la globalizare. Ei bine, eu nu înțeleg asta. Nu, nu înțeleg ce vor să spună. Poate că dumneavoastră aveți o explicație pentru acest răspuns și poate dumneavoastră înțelegeți în ce măsură va afecta acest răspuns eforturile noastre viitoare. În al doilea rând, Nu știu dacă problema legată de includerea sau nu a agriculturii nu a fost deja tranșată. Nu știu dacă mai are sens să discutăm despre asta, dar din punctul meu de vedere, eu consider că agricultura nu ar trebui să fie inclusă în, uh, sau să, să devină un, uh, unul dintre sferele de acțiune, una dintre sferele de acțiune ale Fondului de Ajustare la Globalizare. Pentru agricultură avem o mulțime de instrumente. Nu are niciun sens să punem în aceeași oală agricultura și fondul de ajustare la globalizare. În, acela, în al treilea rând, uh, ajutorul urgent. Oferirea urgentă de ajutor. Mie mi se pare că procedura actuală, care durează vreo 2 ani de zile, durează prea mult. Deci o astfel de procedură nu răspunde, vă dați seama, la momentul oportun, la uh, problemele care apar, fie din cauza globalizării, fie din cauza crizei economice. Prin urmare, problema duratei procedurilor ar trebui să fie rezolvate. Sunt uh, într totul de acord cu doamna raportor, uh, însă că problema spinoasă este agricultura și includerea sa în Fondul uh, European de Ajustare la Globalizare. Domnul Dardin. Mulțumesc, doamna președinte. câteva idei care deja au fost exprimate la discuțiile anterioare, dar este ocazie să revenim asupra lor. Nu putem decât să regretăm faptul că nu reușim să repartizăm competențele, să clarificăm această problemă. Și constat că, în ciuda eforturilor unora sau altora, nu reușim să clarificăm lucrurile. Și asta ne împiedică să abordăm uh, fondul problemei. Cred că este important să abordăm fondul. Acum, un aspect legat, un, câteva cuvinte legat, legate de uh, aspectul agricultori. Mi se pare că nu este bine să avem un fond uh, cu două viteze, care poate să denatureze și să limiteze mijloacele eh, disponibile pentru ansamblul lucrătorilor. Pentru că amvealopele care ar fi eh, limitate de un plafon erau eh, enorme în raport cu fondul. Și asta a dat naștere la neliniști cred că ar fi mai bine să avem un uh, instrument uh, specific în ceea ce privește liniile bugetare specifice. Am mai spus-o și în acest context și în cadrul Comisiei Buget. Trebuie să clarificăm lucrurile și să sporim rapiditatea de execuție, de a răspunde la cerere. Aceasta este una dintre slăbiciunile fondului, una dintre criticile formulate. Cred că trebuie să uh, avem grijă de aceste critici, care uneori poate sunt uh, formulate în exces, dar care totuși uh, au un sâmbure de adevăr. Cred că răspunzând criticilor uh, acestor slăbiciuni, putem să uh, consolidăm acest fond care este util atunci când uh, îi ascultăm pe experți, pe martorii care vin din diverse țări, uh, Explicațiile lor sunt foarte utile și m-au convins de utilitatea fondurilor și, fondului și de importanța uh, pentru cei care au fost victimele restructurării în perioada de criză. Am uh, sentimentul că acest lucru este un indiciu puternic uh, în ceea ce privește părerea unor state membre uh, legate de perenizarea acestui fond. Trebuie să avem toate argumentele pentru a consolida și a favoriza perenizarea acestui fond. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să o încurajez pe doamna Harkin de cele mai multe ori uh, am dezbătut această problemă în cadrul uh, conferinței coordonatorilor ședinței coordonatorilor și de fiecare dată am ajuns la concluzia că Comisia Agri nu poate să fie competentă pe fond aici și de asemenea nu, sunt, nu e posibil să includem agricultorii aici. Și spun asta în calitate de reprezentant al unui land german în care agricultura reprezintă cel mai important sector economic. Nu, e important, uh, e important să ne amintim că Fondul European de Ajustare la Globalizare a fost uh, creat de domnul Barroso și majoritatea statelor membre se opuneau acestei propuneri la început. Majoritatea dintre noi am fost, uh, am avut o uh, tendință reticentă sau o atitudine reticentă de la bun început. Ne-am temut că e un fel de show, de public relations, da? Iată că realitatea ne arată că că lucrurile stau altfel. Am uh, reușit să le arătăm cetățenilor care și-au pierdut locurile de muncă că nu sunt uh, lăsați de izbeliște. Am reușit în perioada de criză să trimitem un semnal cât se poate de pozitiv. Multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani. Vă amintesc că doamna uh, Matera a folosit uh, din nou și din nou uh, oportunitatea de intervenție uh, pentru a ne explica care sunt statele care au avut nevoie și au primit fonduri din cadrul acestui fond de ajustare la globalizare și de asemenea toate criteriile stabilite de la bun început au fost respectate și iată prin această transparență, prin corectitudine am reușit să transmitem acel semnal pozitiv Uh, vreau să vă pun o întrebare. Cum stă treaba cu statele membre? Oare sunt toate statele membre de acord cu continuarea uh, activității acestui fond uh, european. Uh, oare există state membre care au opinii diferite și care sunt aceste opinii diferite? M-ar interesa de asemenea să aflu care sunt statele membre care nu sunt de acord cu această continuare și uh, care sunt motivele pentru această opoziție din partea acestor state membre. Lucrurile acestea sunt importante pentru că așa vom putea convinge statele membre că e important să le arătăm cetățenilor europeni că nu sunt lăsați de izbeliște, ci că instituții instituțiile europene se gândesc la viitorul lor. Dacă acesta este mesajul pe care vom reuși să-l uh, transmitem, e un lucru genial. Mulțumesc, uh, uh, să-i mulțumesc doamnei Schroeter și eu vreau să contribui la această discuție. Raportul doamnei Harkin este în pachetul perspectivelor financiare și este un raport extrem de important pentru că abordează diferite aspecte și este una dintre pârghile prin care comisia noastră poate să transmite să transmită mesaje în legătură cu modul în care Uniunea Europeană răspunde, reacționează la impactul social al evoluției lumii. Uh, vorbim de criteriul globalizare sau criteriul criză. Motiva conflictului sau discuției cu Comisia Agri, asta nu ne va împiedica să abordăm celelalte aspecte. Însă, acordurile de liber schimb au fost semnate cu un partener X sau Y al Uniunii. Acestea au fost semnate fără a ține uh, cont de uh, un schimb uh, just, fără a ține cont de consecințele de mediu și sociale ale acestor acorduri. Și cum știm că acorduri similare pot fi negociate, cred că trebuie să fim foarte atenți, să nu acceptăm uh, să arătăm prin acest raport care este poziția acestui Parlament și anume că în viitor nu vom accepta semnătura unor astfel de acorduri de liber schimb pentru că articolul 9 din tratat și revin mereu și anume dimensiunea socială și de ocupare, care sunt consecințele unei acțiuni europene, atâta vreme deci cât acestea nu au fost evaluate. Acordul cu Mercosurul nu ar fi fost semnat în condițiile în care a fost semnat. Acum, cât despre agricultori, uh, soluția um, gândită de comisie este inacceptabilă. Și repet, inacceptabilă. Vedem care este rata sărăciei, a șomajului în statele membre. Și Comisia Europeană invocă motivul că unele state membre nu vor să-și piardă uh, anvelopa bugetului uh, pentru agricultură. Unele state au, și asta va avea de consecință faptul că se va recurge la uh, Fondul Social European sau la uh, Fondul European de Ajustare cu Globalizarea. Și în ciuda bunelor contacte pe care le-am avut cu președintele Comisiei Agri, regret faptul că nu am ajuns la un acord cu coordonatorii. Conferința președinților riscă să arbitreze toate acestea. Ultima dimensiune transversală, cred că trebuie să ținem uh, la ea, este Uh, legată de criticile la adresa fondului. Sigur, nu este ușor de suportat acest lucru și în discuțiile din Consiliu nu am uh, uh, reușit să prelungim uh, componenta uh, criză, uh, în vreme ce Danemarca a uh, profitat de acest mecanism în această țară. Și vedem, situația socială legată de criză sau globalizare afectează în fiecare zi sute de eh, salariați în statele membre. Deci este esențial ca noi să adresăm această întrebare. Avem nevoie de acest fond, dar avem nevoie de un fond care să funcționeze. Și acum nu funcționează bine. Cred că trebuie să uh, redeschidem bătălia în ceea ce privește linia bugetară Uh, specifică. Știm foarte bine care sunt contactele cu Comisia și uh, linia bugetară a fost discutată în aceste contacte. Apoi, uh, problema lucrătorilor uh, independenți, uh, ea trebuie să fie însoțită de o analiză la nivelul pragurilor, pentru că dacă acești lucrători independenți într-o regiune care este afectată de evoluția industriei marochinăriei, dacă o să găsim 500 de marochineri uh, într-o regiune, poate că asta va pune probleme. Trebuie să ne gândim uh, și la problema pragului numărului uh, acestor lucrători. Vreau să pun în discuție două idei. Dincolo de lucrătorii independenți, posibilitatea care mi se pare foarte interesantă de a putea include între beneficiarii uh, Fondului European de Ajustare la Globalizare pe salariații care își au o întreprindere sub forma unei cooperative că dacă putem să prevedem acest lucru în mod concret în legislație, aceasta ar deschide căi pentru uh, lucrători care ar putea să fie utili cu condiția însă de a îmbunătăți finanțarea. Cred că acest lucru ar putea să constituie abordare utilă. Și o ultimă idee am spus-o de mai multe ori în această comisie. Trebuie să vedem în ce condiții această politică poate să vină în contradicție cu politica concurenței și, în esență, cum uh, poate uh, să fie un sprijin pentru strategiile de relocare pe care nu vrem să le încurajăm. Acestea sunt preocupările mele legate de acest text legislativ. Îmi cer scuze că nu rămân la toate discuțiile. Îi dau cuvântul doamnei Schroeder, dar înainte de asta, domnului Beni. Yes, I just want to, uh... Mulțumesc. Vă dau încă un motiv pentru care cred că nu este, bine, nu este bun acest fond pentru agricultură. Și asta explică de ce Comisia Agri consideră că este un cal troian în acest fond. Și eu vorbesc aici în calitate de agricultor. Înțeleg cum uh, funcționează fermele și cum pot să nu funcționeze fermele, dar ele nu își opresc funcționarea peste noapte. Uh, nu eșuează peste noapte din cauza unui acord comercial, ci este un fel de război de uzură. Agricultorii dețin mult capital eh, și eh, bilanțele sunt cele eh, interesante pentru bănci ci, și nu veniturile anuale. Deci s-ar putea să, să dureze 10 ani până când o firmă să nu mai funcționeze, deci până când o firmă să te faliment și s-ar putea, se prea poate ca niciodată să nu uh, Uh, putem să folosim acest fond pentru nimeni. Va exista o, o cifră a fondurilor alocate, dar nimeni nu va reuși să acceseze aceste fonduri din cauza acestui proces de uzură care are loc. Mai e și problema modului în care este răspândită forța de muncă uh, în mediul uh, rural. Deci nu numai că va fi aproape imposibil să stabilim uh, câte locuri de muncă se pierd din cauza acordurilor financiare, uh, mă scuzați, comerciale și a globalizării, dar în egală măsură cazurile ar fi atât de răslețe sau atât de răspândite, larg răspândite, încât va fi foarte greu să facem orice fel de program. Iar în ceea ce privește agricultura, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra uh, folosirii mai eficiente a programelor de dezvoltare rurală decât acest fond. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Die nächste ist Frau Cornelis. Vă mulțumesc. Urmează doamna Cornelison. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să mai adaug multe privire la agricultura, la agricultori, pentru că am discutat pe larg acest lucru și e limpede că în această comisie și în Parlament uh, se dorește, la nivel majoritar, să nu se includă și agricultorii aici și cred că n-am decât să înrăutățim uh, rezistența din, uh, de la Consiliu care este deja prezentă. Deci dacă am băga aici și agricultorii, cred că ne-am uh, periclita situația și mai mult. Acum, care ar trebui să fie forma acestui uh, fond european de, ajusta, de ajustare la globalizare, îmbunătățit? Noi suntem de acord să se includă în Fondul Social European pentru a fi un mecanism de reacție rapidă pentru a armoniza și cu Fondul Social European, cu FSE, dar dacă nu, se, nu obținem o majoritate pentru această idee, nu ne deranjează nici ideea unei proprii linii bugetare. Vezi consideră că nu ar trebui să existe niciun fond în afara cadrului financiar multianual și dacă uh, există alte fonduri eh, care nu sunt eh, folosite suficient, ar trebui să se rezolve această problemă și nu eh, pur și simplu să alocăm fondurile altundeva. Dacă am grăbi lucrurile, iar așa fi foarte bine, dacă nu există consecințe bugetare, nu ar trebui ca Parlamentul să hotărască la fiecare caz, indiferent cât de interesante și concrete sunt fiecare cazuri individuale uh, și chiar dacă am o obține noi mai multă vizibilitate, ar fi bine ca lucruri, pentru rapiditatea lucrurilor să hotărască Comisia. Și în cele din urmă vreau să vă spun că, într-adevăr, mă îngrijorează și pe mine poziția statelor membre. Sper că dacă, dacă sper că uh, sper să facem uh, rapoarte bune pentru a îmbunătăți lucrurile și că în și că nebunia discuțiilor cu privire la cadrul financiar multianual să se includă și acest fond sau s-ar putea ca, uh, ca în unele țări uh, guvernele să nu mai fie la putere, ale alegerile să ne aducă noi rezultate și deci lucrurile să se schimbe. Vă mulțumesc. Doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Când uh, a avut loc uh, discuția cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare, noi am fost dintre cei care au considerat că ar fi fost mai bine și ar fi fost, bineînțeles, uh, o soluție pe termen lung dacă am fi reușit să evităm aceste paliative, cum ar fi acest fond, de pildă. După noi sunt necesare alte măsuri de pildă ca statele membre să, să solicite mai multă siguranță, să controleze mai bine politicile companiilor multinaționale sau sau ca situația lucrătorilor a, pe piața muncii să fie consolidată. Bun, acest uh, fond european de ajustare la globalizare, într-o, în vremuri de criză, după părerea noastră, ar trebui să fie mai accesibil. Mai ales pentru țările mai slăbite, cele care primesc această așa numită asistență financiară. Și dat fiind că rata de coparticipare este 35% pentru statele membre, noi considerăm că acesta ar putea să fie o piedică în ceea ce privește accesibilitatea acestui fond pentru unele țări, mai ales pentru țările unde șomajul este din ce în ce mai mare și uh, endemic. Acum, în acest sens, noi am făcut o propunere pe care o vom repeta ca rata de coparticipare a cofinanțării din partea statelor membre să fie redusă față de procentul actual. Pe de altă parte, în ceea ce privește includerea sau nu a agricultorilor în acest fond, considerăm și iarăși spunem acest lucru și s-a spus acest lucru și aici, trebuia să nu trebuia să semnăm acorduri comerciale care, despre care știam la început că vor avea repercusiuni grave asupra agricultorilor și acum uh, avem, și acum pe, pentru a soluționa aceste uh, rele, folosim toate aceste soluții paliative, deci mai bine nu făceam rău de la început decât să încercăm să-l tratăm acum. Bun, noi, consider, noi uh, considerăm că agricultorii nu ar trebui să intre la acest fond european de ajustare la globalizare, pentru că există și alte instrumente, alte ajutoare, alte, alte ajutoare pe care le au de dispoziție agricultorii. Vă mulțumesc! Äh, Ultima vorbitoare este doamna Blinkeviciute. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų daugiausiai. Mulțumesc, doamna președinte. Noi uh, vorbim dacă despre includerea sau neincluderea agricultorilor în cadrul acestui fond. Cred că acesta este de com... Cred că aici este, ar trebui să fie vorba de Comisia Europeană. De ce a ales uh, soluția ușoară de a-i uh, include pe agricultori? Chiar dacă era clar care va fi reacția Parlamentului European și a statelor membre. Bun. Um, totuși, cum am spus, Comisia a ales soluția cea mai ușoară, ca și cum ar fi vrut să-i liniștească pe fermieri, spunându-le, stați liniștiți că vă includem uh, în acest fond european și uh, o anumită sumă va, veți beneficia de o anumită sumă din acest fond. Iar acum fermierii sunt prinși capcană, fiindcă acest fond până acum avea un alt scop fermierii au dreptul să beneficieze de sprijin din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare, dar uh, sub aceleași condiții ca pentru ceiași lucrători. Pe de altă parte, vedem care este reacția statelor membre. Am ascultat discuțiile în Parlamentul European, am discutat cu reprezentanții statelor membre și mulți uh, se întreabă pe bună dreptate dacă avem nevoie de Fondul European de Ajustare la Globalizare. Parlamentul European trebuie să colaboreze cu statele membre, fiindcă părerile sunt împărțite. Poate ar trebui să extindem Fondul Social European și să nu avem decât un singur fond care să ofere sprijin uh, cetățenilor. Sunt de acord cu uh, colegul Mann care spune că nu avem mulți bani la dispoziție, avem fonduri limitate. Da, într-adevăr, fondurile sunt limitate. Uh, dar uh, sunt uh, bani de la cotizațiile tuturor statelor membre, iar uh, ca o expresie a solidarității Uniunii Europene. Poate că unele state membre nu vor avea niciodată de, de nevoie de sprijin de la acest fond și sper că așa stau lucrurile. Dar sunt alte state membre care au nevoie de acești bani, de pildă Lituania, a, folosit bani din, aceste, din acest fond și eu vreau să se mențină acest fond pe viitor. So, damit haben wir die Liste jetzt abgeschlossen. Acesta fiind spus, lista oratorilor s-a încheiat și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Este vorba despre domnul Leprut. Mulțumesc, doamnă președinte. Încerc să răspund la o serie de întrebări care au fost adresate și o să încep prin a-i mulțumi doamnei raportor pentru activitatea sa în curs. Abordarea sa de a trata agricultura în rândul altor sectoare, ideea de a avea în vedere nu numai agricultura, ci și alte sectoare care ar putea să fie în criză la nivel european, ar putea să fie o abordare interesantă și inovatoare. Colegii de la Comisia INTA merg mai mult sau mai puțin în această direcție. În ceea ce privește faptul că am putea să intervenim uh, pe doi ani, țin să subliniez faptul că uh, FEG are misiunea de a interveni pentru lucrătorii care uh, au cele mai mari greutăți în a-și găsi un loc de muncă. Și acest lucru necesită eforturi importante de formare, de recalificare. În anumite cazuri, acest lucru poate să uh, ducă la ajutoare care să dureze 2 ani. În ceea ce privește linia bugetară proprie, aș vrea să reamintesc că acum când suntem în afara bugetului, ni se reproșează faptul că utilizăm doar un procentaj din fondurile disponibile. Să uităm această abordare. Nu există fonduri disponibile în momentul de față. Nu intervenim decât dacă există nevoi exprimate de statele membre. Și cu cât mai puțin intervenim, mai bine va fi. Orice uh, trebuie să fie Uh, o abordare în care statele membre au mijloacele necesare care să îi ajute pe lucrătorilor să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Dacă acum avem o linie bugetară, riscăm să ni se spună, da, dar nu, nu utilizați toată linia. Și aici pe bună dreptate, pentru că există bani nefolosiți. Trebuie să păstrăm în minte ideea acestui instrument care nu trebuie să intervină decât în situații de urgență, cât mai rar cu putință și să a nu dispune de un buget de o optică necesară. În ceea ce privește chestiunea pragurilor și a independenților, faptul că am lărgit categoriile de lucrători eligibili incluzându-i și pe lucrătorii independenți și pe conducătorii unor mici întreprinderi, facilităm posibilitatea de a se ajunge la 500 de uh, persoane uh, concediate sau asimilate ca fiind concediate, în ceea ce privește reluarea întreprinderilor. Acest lucru este uh, poate fi făcut în momentul de față. Dacă lucrătorii sunt concediați, ei pot fi ajutați prin asistență pentru investiții. Acest lucru e prevăzut în, uh, în propunere. Trebuie să precizăm de ce tip de investiții vorbim. Faptul că uh, îți cumperi propria întreprindere poate să fie o abordare posibilă. Cred că acest lucru poate fi avut în vedere cu ușurință. În ceea ce privește agricultura, cred că trebuie să amintim încă o dată că FEG este un instrument complementar suplimentar față de instrumentele naționale și față de alte instrumente europene, așa cum este Fondul Social European sau instrumentele politice agricole comune. Instrumentele PAC pot să ajute la o mai bună competitivitate pentru unele sectoare. Noi nu intervenim decât în ultima instanță pentru a ajuta pe agricultori să-și adapteze producția, să-și schimbe producția, dar să rămână agricultori. Intervenim în ultima instanță, ceea ce este posibil și aici este diferența de eligibilitate printr-o decizie pe care o ia Comisia. Deci Comisia este cea care stabilește eligibilitatea unui sector, perioada de referință și deci nu trebuie să așteptăm 10 ani pentru ca agricultorul să aibă probleme mari cu banca sau în altă parte, intervenția poate să fie mult mai rapidă. În ceea ce privește alte elemente care ar permite să încadrăm restructurarea, s-a vorbit despre problemele legate de întreprindere multinaționale. Reamintesc că în prezent mai sunt câteva zile înainte de a da un răspuns la o carte verde privind uh, restructurarea și anticiparea schimbării. În acest document de consultare există o serie de mesaje pe care Comisia dorește să le testeze, să primească părerea mm, diferiților actori, Parlamentul și partenerii sociali în legătură cu modalitatea de a trata restructurările, care ar trebui să fie obligațiile întreprinderilor, care ar putea să fie serviciile și asistența la nivel național. Este un element de dezbatere și acesta. O serie de state membre săptămâna trecută și-au arătat clar opoziția continuării Uh, FEG, bazându-se pe principiul subsidiarității. S-a spus că sunt probleme care trebuie să fie tratate la, nivel, la nivelul cel mai potrivit, deci la nivel național. Prin urmare, ajung la concluzia că un fond de ajustare la globalizare nu este necesar. Comisia împărtășește ansamblul analizei făcute de statele membre care s-au opus, opus fondului, dar nu ajunge la aceeași concluzie. Ea consideră că trebuie să se poată acționa la nivel național, în primul rând. Însă, în cazul unor restructurări masive, în cazuri în care solidaritatea europeană poate să fie demonstrată, și asta e clar în cadrul globalizării, pentru că efectele negative sunt limitate. Dacă statele membre cer acest lucru, este normal să se poate da un ajutor suplimentar. Este exemplul cel mai bun, cred, de respect al principiului subsidiarității la cererea statelor membre pentru a completa acțiunea lor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc la rândul meu. În încheie, încheiere îi dăm cuvântul raportoarei doamna Hagi. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor colegilor um, pentru contribuții foarte utile și mulțumesc și Comisiei pentru remarcele de încheiere. Uh, doamna Bauer și nu numai au vorbit despre derogarea pentru stată de criză din partea Consiliului care a fost uh, blocată de unele state membre și cred că ne putem uh, închipui pe bună dreptate că acele state membre nu vor fi de acord nici cu acest uh, fond, cu menținerea lui după 2014. Și ar trebui să vedem cum putem putea să-i convingem că ar trebui menținut FEG. Președinția daneză s-a exprimat foarte clar la plena din uh, Strasburg. A spus că gata, s-a terminat cu fondul european pentru ajustarea globalizare, indiferent ce spune Parlamentul. Dar, uh, da, politica agricolă comună are propriile sale instrumente, s-a spus acest lucru în urmărate rânduri și a trebuit să fie folosite pentru aceste uh, cazuri. Dar, dar trebuie să găsim și o soluție oportună uh, dacă lăsăm acest instrument în afara cadrului financiar multianual, va exista o întrezire dacă îl ducem la Fondul Social European, așa cum vor verzi, sau dacă îi dăm propria linie bugetară și Comisia a spus niște lucruri importante în acest sens, atunci procesul s-ar grăbi, într-adevăr, s-ar accelera, dar mai sunt și alte, alte probleme care trebuie discutate. Eu cred că am putea să ne aplicăm uh, asupra posibilității de a solicita statelor membre să accelereze punerea în aplicare uh, și în egală măsură am putea să solicităm comisiei ca în momentul în care a fost evaluată deja la nivel inițial o, o cerere și comisia nu mai avea nevoie de informații suplimentare, atunci există posibilitatea uh, să se deblocheze niște bani într-un anumit procent din fonduri pentru ca statele membre să înceapă aplicarea măsurilor, mai ales în cazul în care uh, statele membre nu au, nu beneficiază ele de resursele financiare pentru a întreprinde aceste acțiuni. Nu știu cum putem face acest lucru, dar ar trebui să ne să vedem, uh, să ne să vorbim mai mult despre acest lucru. Într-adevăr, uh, domnule Darden, e păcat că nu am discutat despre chestiunea competențelor până acum. Nu s-a putut până acum agri, pe, pe agri nu interesează acest subiect, dar uh, și aici revin la faptul că uh, Comisia nu a alocat 2,5 uh, uh, milioane din 3, din 3 milioane, deci nimeni nu o să lasă deoparte acești bani, e foarte clar. Am vorbit despre linie bugetare și de rata de absorție scăzută a acestui fond, acestui fond, care se datorează în mare parte a faptului că uh, unele state membre nu au avut timp să înțeleagă cum merg lucrurile, să obișnuiască, ar fi fost mai multe uh, ar fi fost mai multe, mai multe solicitări. Comisia spune că uh, nu există solicitări fiindcă nu există nevoie, dar nu e așa. Am mai spus că uh, poate statele membre nu au analizat uh, în suficient detaliu articolul 4.2, mai ales pentru statele membre, e vorba de criterii de eligibilitate, mai ales pentru statele membre mai mici care uh, ar putea să aplice, să depună solicitarea chiar fără uh, numărul de 500 de disponibilizări și alte criterii. Acum uh, se vorbește despre 2,5 uh, miliarde, mă scuzați, din 3 miliarde. Uh, ne-ați spus uh, care sunt statele membre care creează minoritatea de blocaj, chiar dacă multe dintre ele se folosesc de aceste fonduri și s-au folosit și în decembrie anul trecut, dar uite, au votat împotrivă. Cred că pe aceste state membre le, le, le deranjează mai ales aspectul subsidiarității. Doamna Merez a vorbit despre acorduri comerciale și sunt negutății de acord cu ea, cred. Uh, Uh, s-au făcut comentarii despre uh, posibilitatea unor cooperative și comisia a spus că, da, s-ar putea stabili acest sistem de cooperative. Imediat termin. S-a vorbit și despre probleme cu politica de de concurență, nu știu care ar fi problemele acolo, dar trebuie într-adevăr să ne aplicăm asupra acest aspect, s-a vorbit și despre delocalizare, externalizare, așa cum a spus și Comisia, și domnule Beni, sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar dacă și dacă Comisia se ocupă de acest aspect în conformitate cu actele delegate, s-ar putea să se ocupe de aceste aspecte. Doamna Cornelison spune că rezistența se va înrăutăți la Consiliu dacă vom include și fermierii, poate, nu știu sigur, și Uh, am luat notă de ce a spus despre includerea acestui fond în PSE. Doamna Zuber, sunt de acord cu dumneavoastră ceea ce privește uh, cofinanțarea, dar dacă ar fi acest fond în uh, PSE sau dacă ar avea linia bugetară, nu s-ar pune aceste probleme. Și doamna Blinkeviciu, te rog să vă spun că aveți dreptate. Comisia a ales soluția cea mai ușoară. Ceea ce privește acordurile comerciale, încercă să remedieze după aceea situația prin folosirea unor fonduri. Pe nimeni nu mulțumește această situație. Ne regăsim cu foarte multe probleme. Întrebarea, până la urmă, este avem nevoie de acest fond, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Cred că Comisia noastră are datoria de a se asigura prin amendamentele și propunerile sale că putem arăta acest lucru, că avem nevoie și în ceea ce privește uh, faptul că trebuie să convingem unele state membre că avem nevoie de acest fond și că este o idee bună. Eh, eu cred că ar trebui să, eh, să mai revizuim condițiile de eligibilitate, fiindcă am discutat cu fermierii din, din țara mea și nu știu dacă este aceeași situație în toată Uniunea Europeană, dar cred că se mai întâmplă și în alte state membre. Ei consideră că multe din eh, aceste intervenții ar fi avut ar fi fost luate și de guvernele naționale și vor să vadă plus valoare din partea acestui fond european de ajustare la globalizare. Deci ar trebui să avem niște criterii foarte clare pentru a vedea uh, foarte clar care sunt rezultatele acțiunilor noastre și uneori uh, să legăm de obiectivele uh, UE 2020 sau de obiectivele naționale din cadrul altor politici și instrumente. Poate că acest, astfel am putea să convingem statele membre că FEG uh, aduce o plusvaloare și, uh, și merită continuarea acestui uh, Uh, instrument uh, financiar. Mulțumesc! Vă mulțumim! Mulțumim uh, raportoarei, raportoarea care va trebui să găsească o soluție pentru această problemă. Doar dacă domnia sa va reuși să găsească o soluție, vom reuși să continuăm eforturile și să stabilim calendarul. Deci pe tema calendarului nu pot să vă spun absolut nimic. Deciziile trebuie să fie luate în următoarele zile și odată ce ele vor fi luate, secretariatul vi le va trimite tuturor. Acestea fiind spuse, ședința se suspendă. Ne revedem mâine dimineața la ora 9. Seară plăcută!